Chiari. Eh. Ecco, Bene, buongiorno ai colleghi e benvenuti. Buongiorno, dragi colleghi. Ne-am întors din nou. urez bun venit domnului Potoșnic și Mog. Vom face pe uh, o prezentare anuală, o vom asculta. Deci prezentarea anuală din partea agenției ACER și, deci, domnul Potodoșnic și președintele CER de asemenea. Consiliul European al uh, de Reglementare în domeniul energiei. Avem o oră pentru a discuta aceste aspecte și începem cu 20 de minute de prezentare. Domnii respectivă o să-și împartă între ei timpul de intervenție și, bineînțeles, apoi colegii vor putea să reacționeze. Vă rog, vă rog Lordul Mog. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru ocazia pe care mi-a dat de a face această prezentare. Și așa, ca să nu fiți prea obosiți, v-am dat din timp uh, documentul. Documentul se formă de diapozitive care pot să vă lămurească, să vă lumineze asupra unor aspecte pe care apoi ne putem discuta. Și, de fapt, există două versiuni, una completă pe care ați primit-o și una mai succintă. E vorba, deci, de prezentarea privind al doilea raport anual de monitorizare a piețelor electricității și gazelor naturale, raport comun ACER și CR, conform articolului 11 din regulament. Acoperim trei arii, trei domenii principal, piețele electricității, gazului natural și, bineînțeles, piața de tranzacționare, protecția consumatorilor și vocea pe care aceștia o pot avea în determinarea acestor aspecte. Îi dau cuvântul domnului Pototoșnic. Da, iată să, să vedem care este evoluția acestei piețe în 2012. Avem o serie de concluzii și de recomandări pe care le-am mm, făcut pe baza analizelor făcute și, bineînțeles, veți avea tot raportul integral de mâine încolo. E vorba, deci, de cuplarea pieții care este un vector esențial pentru convergența prețurilor pe, mia, pe piață și în ce privește folosirea eficientă a interconectorilor. Diapozitivul, diapozitivul 13 puteți să vedeți că din 2008 a crescut această convergență a prețurilor în Europa, în multe regiuni europene. Deci prețurile au evoluat în mod foarte asemănător în diferite regiuni, în cadrul regiunilor, cu excepția anului, trevi, anului trecut și voi reveni la acest lucru mai încolo, pentru că avem un fenomen aparte care a fost remarcat. Implementarea de plin uh, și modelul de țintă trebuie, țintit trebuie să rămână în picioare, mai cu seamă e, Uh, modelul de evaluare a capacității de congestiune care a fost uh, adoptat și care trebuie în continuare să fie implementat. Este foarte important acest uh, aspect pentru a desăvârși piața internă a energiei până în 2015. De pildă, dacă mergeți la diapozitul 16 din mapa dumneavoastră, puteți să vedeți care sunt beneficiile acestei integrare, acestei integrare a piețelor, a interconectării fizice a rețelelor din țările noastre membre, care a fost în mare parte uh, făcută. Ce înseamnă asta pentru consumatori și ce înseamnă cuplarea piețelor și extensia acestui proces dincolo deci, de situația actuală. Deci să avem uh, acest uh, proces în curs în toate țările și regiunile noastre până la sfârșitul anului viitor. Ce privește interconexiunile transfrontaliere, din păcate pot să vă spun că nu avem direcțiile uh, bune pentru multe, multe situații frontaliere la diapozitivul 16 vedeți că în Europa Centrală și de vest avem o cuplare a pieței uh, care este o realitate, o realitate și care se aplică în situațiile transfrontaliere și, de fapt, diferența de prețuri în aceste situații, până la urmă, a ajuns aproape de zero. Este cam această situație, cea pe care ne dorim în toată Europa, cât mai curând posibil, până anul viitor, cel mai târziu. Capacitatea este o mare problemă pentru îmbunătățirea situației piețelor în marea majoritate a țărilor europene și veți vedea asta mai în amănunt pe diapozitivul 15. De asemenea, trebuie să ne ocăm foarte repede uh, Uh, cu problema celor fluxuri neanunțate, neplanificate. Și v-am spus că uh, în convergența prețurilor a descrescut în 2012 într-o serie de regiuni și asta din pricina acestor uh, fluxuri neplanificate, loopholes. Trebuie să vedem pe termen scurt, pe termen mediu și lung ce putem să facem cu această situație. De asemenea, vor exista beneficii majore când vine vorba de o dezvoltare coerentă a piețelor, piețelor gazului, în, condițiile în care aceasta va, se va presupune, se va suprapune în curând cu piața energiilor regenerabile. În ceea ce privește consumatorii, având în vedere problema lichidităților Integrarea pieței și interpenetrarea piețelor din sectorul gazului sunt problematice. Iată un domeniu în care trebuie să fim foarte atenți în perioada următoare. Trebuie să implementăm pe deplin uh, capacitatea de alocare, mecanismul omonim, precum și cea legată de mecanismul de congestiune Ambele prevederi, legal vorbind, sunt în vigoare, deci trebuie să le punem aplicare. Trebuie să accelerăm implementarea respectivă pentru mecanismul de alocare a capacităților înainte chiar ca ea să devină obligatorie din punct de vedere juridic în toată Europa. Și aici vă trimit la planșa 24. Acolo puteți să remarcați că în condițiile în care există multe rezervări pe termen lung Uh, transfrontaliere, deci de capacități, avem o situație în sensul că această capacitate este prerezervată, dar nu este folosită în uh, marea majoritate a situațiilor și pentru o perioadă lungă de timp. Și iată, despre asta este vorba cu mecanismele CMP și CAM. Trebuie ca aceste capacități să fie cumva readuse pe piață, ca să poate să fie folosite așa cum trebuie. De asemenea, trebuie să promovăm uh, Um, contractele pe termen lung în situațiile de hub. Și dacă vă uitați pe diapozitivul 20, puteți să observați următoarele. Uh, evoluția prețurilor este în continuare foarte mult legată de ce se întâmplă pe piața petrolului, țițeiului și cu anumite, deci, um, să zicem, întârzieri uh, sau, în fine, decalaje în timp, însă trebuie să decuplăm cu totul uh, decuplarea celor două tipuri de prețuri și să avem uh, prețurile gazului determinate independent pe piața gazului și determinate direct, decurgând direct din condițiile efective care există pe piață. Avem apoi această um, aceste, nevoie de această reguli pentru comercializare, up trading, precum și îmbunătățirea transmiterii tarifelor de la o țară la alta în situație transfrontalieră. Dacă vă uitați pe, uh, pe diapozitive, puteți să vedeți că chiar că atunci când e vorba de un flux bidirecțional, situația poate să fie foarte diferită și toate aceste lucruri ar putea fi benefice pentru integrarea pieței gazului și a electricității și piața gazului ar putea să beneficieze de ce se întâmplă actualmente pe piața electricității. Pits. Și acum să vorbim despre piețele de vânzare cu amănuntul. Din păcate, identificăm în continuare rezultate scăzute în ceea ce privește uh, ratele de trecere, de tranziție. De ce? E greu de găsit motivele specifice, dar, fără îndoială, există o loialitate pentru furnizorii locali. Uneori aceștia sunt deținuți de stat și schimbarea este percepută uneori ca fiind complicată, riscantă și greoaie ca timp, chiar dacă avem 23 de țări Um, care, de exemplu, se face schimbarea foarte bine în materie de electricitate și puțin, un număr puțin mai scăzut în cazul gazului. Reglementarea este foarte prezentă, 49% în cazul electricității, 46% uh, pentru gaz. Prețurile sunt reglementate. Impactul este că îi descurajează pe consumator de la schimba furnizorul și este o barieră pentru intrarea pe piață pentru alți ofertanți. În ceea ce privește cadrul de reglementare, există reglementări și regimuri legislative diferite, ceea ce cauzează o complexitate, cu proceduri de um, autorizare uh, complexe, cu licențe neacreditate și, din păcate, decuplarea totală nu este uh, pusă în aplicare în toate statele membre, inclusiv în ceea ce privește uh, transformarea uh, mărcilor, transformarea întreprinderilor care oferă energie. Deci, nu e surprinzător, prețurile la energie au crescut în pofida uh, crizei economice. Cererea de electricitate a rămas aceeași, cererea de gaz a scăzut, iar uh, taxele și costurile energetice. Um, uh, sunt, se regăsesc în prețul pe care îl plătește consumatorul final. Însă am observat o transparență crescută a tuturor componentelor prețului total Eh, dar în multe țări e nevoie încă de această transparență pentru a eh, crește eh, înțelegerea și cunoștința consumatorului și pentru a crește concurența. În ceea ce privește prețurile reglementate, dacă ele sunt sub uh, costurile de intrare, acest lucru suprimă competiția, prețul cu amănunțul uh, nu mai trebuie să fie reglementat astfel încât să se obțină un grad mai, să se asigure un grad mai mare de concurență. Și autoritățile de reglementare naționale ar trebui să joace un rol activ în punerea în aplicare a celui de la treilea pachet și în uh, informarea mai bună a consumatorilor în ceea ce privește beneficiile pe care pot să le aibă de la, din schimbarea furnizorului și care sunt drepturile lor. Um, dispozițiile privind consumatorii în pachetul al treilea Uh, sunt la atitudinea statelor membre. De exemplu, în ceea ce privește vulnerabilitatea, un consumator vulnerabil, um, nu există definiții specifice în toate statele membre. Și iar uh, măsurile pe care le iau pentru a proteja consumatorii vulnerabili sunt diferite mm, în ceea ce privește legislația energetică sau prin uh, um, îngrijirile sociale, măsurile sociale. aplicarea cerințelor legate de informarea consumatorilor din cel de-al treilea pachet um, este foarte mulțumitoare în toate statele membre și există mecanisme de soluționare a litigiilor în 20, în 20 de state membre în ceea ce privește gazul și în 25 în ceea ce privește electricitatea. Însă, lipsa armonizării cu privire la modul în care sunt colectate datele privind plângerile uh, face uh, un exercițiu de comparare foarte dificil, de aceea credem că trebuie să se îmbunătățească um, gestionarea și analizarea datelor cu privire la plângeri. De asemenea, sistemele de contoare inteligente sunt uh, aplicate în mod diferit între statele membre. Sunt diferențe majore și în ceea ce privește progresele și în ceea ce privește obiectivele realizate. Și acum putem să trecem la concluziile noastre cheie. În pofida declinului economic în ultimii ani, toate menajurile au uh, date de prețuri la energie care au crescut constant. Integrarea pieței uh, angro uh, este din ce în ce mai bună, însă, din păcate, nu atât de bună în ceea ce privește integrarea energiilor generabile Uh, ceea ce duce la o scădere a convergenței prețurilor. Um, lichiditatea este limitată pe majoritatea piețelor de gaz și lipsa transparenței um, îngreunează procedurile. Competiția, concurența este în creștere pe piețele retail în multe state membre, dar în câteva dintre acestea e nevoie încă de progrese. Uh, schimbarea furnizorului nu este un proces reglementat, uh, um, oamenii nu au cunoștințele necesare, informațiile necesare pentru a schimba. Acest lucru este, după cum spuneam, afectat și de uh, loialitatea față de furnizor, respectiv neîncrederea față de ceilalți furnizori și de complexitatea percepută a procesului de schimb. Uh, deci e nevoie încă de măsuri pentru o transpunere și punere în aplicare de plină a celui de-al treilea pachet și uh, nu doar Comisia trebuie să facă presiune asupra statelor membre, ci și uh, autoritățile naționale de reglementare trebuie să se implice mai mult. Și cred că vom uh, reveni și la uh, codurile de rețea. Probabil în discuția noastră sunt foarte importante. Mm, e nevoie de soluții și de, uh, pentru a remedia um, blocajele care există încă. Trebuie promovată lichiditatea în uh, uh centrele de tranzacție privind și de uh, conectare a gazoductelor. E nevoie de asemenea de o mai mare transparență în ceea ce privește taxele de transport pentru gaz și trebuie să fie îndepărtate obstacolele în ceea ce privește posibilitatea oamenilor de a schimba furnizorul. Este un document uh, foarte stufos, 270 uh, de pagini, cu foarte multe informații bine fundamentate. Și el analizează situația din momentul de față. În momentul de față ne aflăm într-o fază de preconsultare și suntem pregătiți să vă informăm uh, cu privire la tot ce știm noi, pentru că noi credem că trebuie să ne gândim deja la anii 2025 și nu să ne focalizăm doar asupra uh, prezentului. Mulțumesc, doamnă președinte. Bene, voi avete terminato. Bene, allora alla fine del, degli interventi, della presentazione, primo... Mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări. Avem mai mulți colegi care s-au înscris la cuvânt. În primul rând, domnul Turmes. Mulțumesc pentru această prezentare această prezentare, aș avea o întrebare în ce privește implementarea. Era vorba de o cerere cheie în raportul colegului nostru Jerzy Buzek și am o întrebare care se adresează de fapt comisiei. Unde ne situăm? Știm că anumite rețele sunt, uh, coduri pentru rețele sunt uh, aproape uh, gata, sunt hotărâte. Când Uh, pot trece prin comitologie, dacă ne spune, poate spune comisia. Uh, dacă e vorba de comitologie cu uh, control, cum Uh, țineți cont de faptul că Parlamentul nu va putea să uh, lucreze din aprilie încolo. Deci aș dori o clarificare din partea Comisiei. Apoi aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că puneți uh, accentul pe faptul că în ceea ce privește, privește prețurile, problema esențială în România o reprezintă gazul. Și în raportul Buzek am am, uh, a fost făcută o cerere de încurajare a uh, competiției. Uh, să se pună capăt acestei situații anacronice a indexării prețurilor la țiței. Prețurile la gaz au crescut mult, mult mai mult față de prețurile în America, care au scăzut. Deci trebuie să lucrăm puțin pe acest Uh, index de indexare a prețurilor în funcție de uh, țiței. Deci ce poate face Digi Competiție împotriva Gazprom și așa mai departe pentru a reduce și prețurile la gaz? Mulțumesc uh, pentru ce ne-a spus pentru diapozitivul de la pagina 17 în legătură cu aceste fluxuri, loop flows. Pentru că de ani de zile spun eu că uh, problema cea mai mare nu reprezintă uh, um, uh, energie problema cea mai mare o reprezintă exporturile uh, de energie nucleară din uh, uh, Franța. De aceea Slovenia a protestat. Uh, vorbiți de fapt despre energia uh, nucleară din Franța, care reprezintă o problemă uh, deci, mult mai mare decât sursele regenerabile. Nu vântul, nu energia oleană reprezintă principala problemă. Și apoi încă o, o, o chestiune, trebuie să luăm măsuri concrete cât mai repede. Din 2004 am început uh, liberalizarea pieței electricității și, uh, de fapt, nu prea motivăm deloc pe consumatori să uh, facă tranziția. Vă pot da cifrele din Germania, colega Nibler le poate confirma. Angelica. Angela e altcineva. <laughs> în Germania. Uh, la fel de, poate la fel, de adică foarte importantă, nu știu exact de cine e vorba, dar în orice caz știu că e un personaj important. În Germania, după un an și jumătate, uh, în mass media s-a vorbit de faptul că prețul la electricitate este prea mare. Uh, să vedem unde se situează pragul, procentul de uh, uh, consumatori care au făcut uh, tranziția. Sub 10%. Germania a făcut studii. Uh, deci, la un moment dat, trebuie să recunoaștem faptul că a fi un consumator nu e o uh, muncă cu normă întreagă. Există limite evidente la această activitate de consumator. Uh, Uh, în uh, motivele dumneavoastră ați tratat unul foarte important, poate cel mai important. Consumatorii astăzi sunt păcăliți de piață. Care este mecanismul la Leipzig, uh, deci la burfa cea mai importantă pentru electricitate din Europa, prețul la electricitate au trecut de la 75 pe megawatt în 2009 la 30, în 35 astăzi. Consumatorii nemți însă nu au recuperat niciun fel uh, această uh, înjumătățire a prețului la uh, bursa de electricitate de la Leipzig. Deci 40% din consumatorii, uh, clienții individuali, nu au beneficiat de această reducere. Deci unde merg acești bani? Unde au dispărut ei? O să spuneți că piața spot nu este piața futures, dar totuși după trei ani de prețuri în scădere, nu, consumatorii nu mai au niciun fel de motivație să facă tranziția, pentru că prețul la consumator nu scade și acest lucru nu se uh, regăsește nicăieri în raportul dumneavoastră și este, cred, veriga lipsă din acest uh, mecanism. Uh, Trebuie să plec la fără un sfert. Vă rog să nu vă simțiți uh, jigniți. Uh, o să-mi transmită colegii răspunsurile. Mulțumim colegului Turmes. Are acum cuvântul domnul Chichester. Vă rog. Credeam că domnul Turmes vorbește atât de frumos uh, despre această doamnă cu putere la comisia noastră că uh, o să mai continue și nu o să mai am timp. Vă felicit în orice caz pentru aceste prezentări, pentru acest raport. Vă felicit și pentru că nu ni l-ați prezentat pagină cu pagină. Într-adevăr, nu e o misiune prea ușoară. Și mie mi-a trebuit mult timp ca să fac acest lucru, să parcurg documentul pagină cu pagină. În orice caz, aș dori să vă referiți la chestiunea politică și cea legată de consumatori a prețurilor în creștere. Claude s-a referit la această chestiune. Pe mine mă lasă perplex faptul că prețurile la consumator continuă să crească în condițiile în care o economia din Europa uh, este nu funcționează chiar uh, bine, deci nu merge uh, cu laturație maximă și ne aflăm într-o situație în care efectul gazelor uh, de șist ar fi să creeze un surplus de gaz pe piața mondială și totuși, așa cum spuneați și dumneavoastră, există această discrepanță foarte mare între prețul la gaz în Europa și în restul lumii din prezentarea dumneavoastră nu am desprins niciun răspuns. E o chestiune politică foarte importantă. Oamenii care au același venit, venituri constante, uh, constată că uh, prețul la gaze crește exponențial, ne uh, apropiem de anotimpul rece, când oamenii trebuie să se limiteze uh, Uh, să-și limiteze consumul de gaz pentru că nu au cum să plătească factura la gaz. Deci ce putem face? Uh, sunt de acord cu cele spuse de Claude că tranziția nu s-a întâmplat, nu se întâmplă niciodată ușor. Eu vorbesc chiar din proprie experiență. Am încercat să trec de la um, furnizarea cu gaz um, al convinge pe, pe, pe furnizorul cu gaz să nu mă mai alimenteze cu gaz a fost într-adevăr o întreagă aventură. Poate era și o problemă de comunicare, de schimburi de e mail și așa mai departe, dar nu știu cum putem să încurajăm pe uh, oamenii să facă această tranziție. Știu că lista de concurență e un motiv pentru uh, inflația la prețuri, dar, așa cum spunea și uh, Claude și Mm, încă o dată de acord cu el, sunt obligat să fiu de acord cu el, nu e în uh, firea mea. Dar în orice caz trebuie să încercăm să înlesnim viața oamenilor și după cum știți, uh, mare încredere în capacitatea, în uh, posibilitatea mm, celor care reglementează de a schimba situația. Deci ce putem să le spunem consumatorilor pentru a le da speranțe că uh, se pot face schimbări structurale pe piață sau uh, încă suntem uh, uh într-un impas cu uh, Gazprom. Mulțumesc. Care acum cuvântul? Thank you. Uh, thank you, Madam President. Următoarea vorbitoare, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă bucur de faptul că avem ocazia astăzi de a vorbi mai mult despre situația noastră, situația de pe piața energiei. Mai ales uh, pe piața internă a energiei din Europa. Îl salut pe uh, directorul uh, acel, pe domnul Potoșnic. Uh, sediul lor se află în Slovenia și cu permisiunea dumneavoastră <laughs> aș dori să pun două întrebări. Uh, many data from uh, last uh, two years. În ultimii doi ani am primit foarte date conform cărora la cer lipsește Uh, lipsește finanțarea, lipsesc sursele de finanțare. Nu știu dacă sunt informații corecte sau nu. Aș dori să știu dacă încă banii finanțarea mai reprezintă o problemă pentru ACER. Și în al doilea rând, această agenție ACER are sediul în Slovenia, însă Slovenia se află pe locul 3 uh, uh, la, în topul țărilor unde prețul la electricitate este foarte ridicat. Fac o glumiță, dar totuși problema e reală. uh, următorul vorbitor. Mulțumesc. Aș dori să fac trei observații în urma prezentărilor pe care le-am avut astăzi. În primul rând, Prețul la electricitate a crescut nu numai pentru consumatori, ci și pentru uh, utilizatorii industriali. Prețurile la gaz au crescut de asemenea, atât pentru consumatori cât și pentru utilizatorii industriali. Și când vorbim de această tranziție, furnizorii care trebuie să treacă de la un uh, uh furnizor, uh, clienții de la un uh, furnizor la altul, s-a gândit cineva că uh, ei trebuie să aleagă între tarife, dar e atât de greu să înțelegi, deci nu se ajunge doar o diplomă de inginer, ci și de matematician pentru a vedea care este avantajul între ele, comparația. Și problema cu contractele pe termen lung, când faci această tranziție, uh, e că uh, e vorba de contracte pe termen foarte lung. Uh, Marghet s-a referit și la problema uh, utilizatorilor vulnerabili de gaz și electricitate. În ultimii trei ani, una dintre problemele cele mai importante este că cei cu veniturile cele mai mici, persoanele cele mai nevoiașe, sunt extrem de afectate nu numai de prețurile uh, foarte mari, ci și uh, uh de schimbările în regimul fiscal uh, în multe state membre. În ciuda acestui ideal al unei piețe interne pentru furnizarea cu energie și a utilizării energiei există limite la toate aceste, această piață internă. Și dacă vă uitați la prezentarea dumneavoastră, vă dați seama că există uh, o mare, un mare potențial de interconectivitate în um, centrul Europei, Franța, Italia, Germania, Polonia, Belgia, uh, țările de jos și așa mai departe. Dar cu cât ne îndepărtăm de centrul Europei, cu atât e mai greu. De exemplu, Suedia, Finlanda, uh, o părți din nordul Danemarcei, Regatul Unit, Irlanda, și țările baltice nu au aceeași posibilitate de a avea surse uh, alternative sau furnizori alternativi de energie. Uh, nu are o legătură directă cu ce faceți dumneavoastră, dar recent am avut o dezbatere cu Comisia în legătură cu aceste, uh, cu interconectivitatea și cu rețelele transeuropene. Dar nu în toate cazurile uh, furnizarea, uh, deci tranziția, uh, nu este întotdeauna viabilă. Și încă o observație pe care aș dori să o fac. Recent am citit și am văzut la BBC, spun acest lucru pentru că e emisiunea la care m-am uitat aseară, e că profiturile în Regatul Unit au trecut de la 300 de 4 milioane de lire sterline Uh, la 1,9 miliarde uh, de lire în șase ani, deci între 2006 și 2012. E vorba de 10, cei mai mari 10 uh, furnizori de electricitate. Dacă ne uităm oriunde, pe piața imobiliară, bunuri și așa mai departe, toate prețurile coboară. Uh, poate că uh, uh, autoritățile de reglementare ar trebui să se gândească la această situație. În Irlanda, autoritatea de reglementare are competențe pentru a fixa prețurile și orice majorare a prețului, a tarifului, trebuie să fie aprobat de către autoritatea de reglementare. Noi ar trebui să stimulăm competiția. Eu am o carieră politică destul de vastă. În urmă cu 21 de ani, când am început eu, ministrul pentru energie din țara mea fixa prețul la energie și aceste prețuri uh, reacționau nu numai la condițiile de pe piață, ci și la uh, consumul din partea uh, clienților. Când consumatorii aveau probleme, prețurile scădeau pentru a ajuta. Acum, în prezent, nu avem un sistem independent de reglementare care să favorizeze consumatorul. Mulțumim. Acum, doamna Nibler. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați uh, domni, și eu vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea interesantă și vreau să vă rog ceva. Eu vin din Germania și uh, tocmai am mers pe drumul nostru cu privire la aprovizionarea cu energie și vreau să știu părerea dumneavoastră. Cum vedeți uh, schimbarea uh, energetică în Germania? și anume, noi am hotărât să renunțăm la energia atomică. Ultimele centrale atomice vor fi închise în anul 2022. În paralel, avem uh, o lege cu privire la energiile regenerabile, care, fiind aplicată, va uh, duce la o supraproducție de uh, energie eoliană, energie solară ce, și aceste uh, excedente sunt um, transmise către regiunile învecinate. Um, nu știu exact câți bani vom primi uh, noi din asta și dacă până la urmă va fi tentabil pentru că vindem energia de care nu avem nevoie la un preț mai scăzut și în momentul în care e nevoie mare în Germania o vom cumpăra la un preț mai scump. Deci, uh, și dacă ne uităm și la evoluția prețurilor gazului, vedem că energiile generabile au o situație destul de dificilă. Mai sunt teme de făcut în orice caz. Acum noua, noul guvern a semnat contractul de coaliție și cred că vor lua măsurile care trebuie luate, dar în ceea ce privește nivelul european am două întrebări. În primul rând, Um, agentura, agenția ACER uh, face și orientări specifice pentru fiecare țară, pentru că, dată fiind situația globală, nu se poate ca excedentele noastre de energii regenerabile să uh, fie, în, uh, până la urmă, în defavoarea rețelelor din Polonia. În Polonia, uh, uh trebuie lucrat la rețea pentru ca rețeaua să nu fie supraîncărcată de um, volumul suplimentar care vine din Germania. Cehia este de asemenea afectată, deci vreau să știu, faceți orientări specifice pentru fiecare țară? Vă amestecați întrebările interne sau nu? Și în al doilea rând, nu vreți, să uh, nu veți intensifica uh, activitatea, colaborarea și uh, uh, între uh, regiuni și eventual cu regiunile învecinate? Pentru că eu mă gândesc, de exemplu, la Germania, care are granițe cu Polonia, cu Cehia și cu, atât, cu alte țări. Cum puteți să motivați uh, cooperarea transfrontalieră independent de evoluția uh, piețelor? Mulțumesc! Grazie, Odi. Domnul Odi acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și eu pentru aceste prezentări. Din ele am înțeles foarte bine legătura între consumator, preț și faptul că consumatorul consumatorului e greu să schimbe furnizorul, aș dori să vă pun o întrebare în legătură cu prețul reglementat și investiții. În mod uh, sistematic în presă se spune că Uniunea Europeană Uh, va fi scufundată într-o gaură neagră a energiei, că uh, vom uh, asista la, o, un, la un blackout în Europa, furnizorii nu vor fi suficienți. Cum faceți legătura între prețul la energie, capacitatea de investiție a celor care dețin infrastructura și faptul că e nevoie de investiții pentru a acoperi tot continentul european. Și aș dori să ne mai, dacă se poate, să ne spune și ceva în legătură cu relațiile cu Gazprom. Această întreprindere sau această companie cumpără uh, infrastructură în uh, Uniunea Europeană, știți ceva? Și să ne spuneți câte ceva despre infrastructura de pe continent, pentru că având în vederea uh, dubla noastră capacitate de cetățeni și de eurodeputați, avem impresia că nu se, face nu se fac suficiente investiții în capacitatea de producție și de distribuție. Uh, Mulțumesc, domnule Odi. Nu mai pune nimeni întrebări, deci aș dori să dau cuvântul experților noștri, domnilor Potoșnic și Mog, pentru răspunsuri la întrebări. Vă rog. Grazie, președinte. Well, thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste întrebări deosebit de interesante, care acoperă, de fapt, cam toate subiectele abordate în raport și chiar mai mult decât atât. Unele chestiuni le voi aborda eu, altele nu. Unele întrebări, de asemenea, mi s-au adresat nouă, dar, de fapt, răspunsurile vor trebui să fie primite din alte surse. Cât privește implementarea, din punct de vedere al agenției noastre, așa cum am spus, avem deja două acte legislative foarte importante, cele legate de mecanisme de capacitate și de congestiune, care de fapt intră în vigoare. De asemenea, mai avem două acte legislative foarte importante privind electricitatea, conexiunile și managementul con congestiunilor uh, de pe piață și care vizează piața internă, prin procedura de comitologie, ca și uh, problema legată de gaz, tot cu comitologia și știți bine că această comitologie nu ține de prerogativele noastre ale agenției. Ce privește prețurile la gaz, uh, s-au adresat diferite întrebări aici, în acest sens. Este clar că și noi am observat că ce privește vechiul uh, index de prețuri la gaz, acesta este în ce în ce mai puțin folosit și avem un alt tip de indexare a prețurilor sau de listare a prețurilor prin hub, pentru că situația s-a schimbat pe piață. Prețurile pe termen scurt pe piață erau mai scăzute decât cele de pe termenul lung. Operatorii, astfel, își dau și ei seama, fără să le spună cineva de la Comisia Europeană, că este mai bine și mai propice să meargă pe acest tip de prețuri hub. Nu știm însă ce se va întâmpla efectiv, pentru că deocamdată nu avem suficiente lichidități pe această piață. Piața nu este suficient de lichidă în acest sens. Deci noi încercăm ca să avem un caracter mai lichid al acestor uh, huburi și asta prin îmbunătățirea infrastructurilor folosite de diferitele hub-uri, noduri și începând de anul viitor, noi norme de comercializare, tranzacționare între hub pentru a face ca aceste tranzacțiuni să fie mai lichide. În ce privește loopholes, aceste fluxuri circulare, ele sunt o problemă, asta nu e numai vina vântului în Germania, de pildă, mai sunt și alți factori. Și este clar că trebuie să rezolvăm această problemă pe termen scurt, avem nevoie deci de soluții, dar și pe termen lung. Până la urmă, soluția uh, optimă este cea legată de rețele mai solide și din punct de vedere al infrastructurilor, prin noul regulament, tocmai se pune accentul pe uh, consolidarea capacităților de integrare între diferitele țări prin rețele și, de fapt, aș, dacă este să mă refer la diapozitivul 15 din dosar, există capacitate chiar și după ce se trece uh, de nivelul pieței. Deci capacitatea există în general, însă pe plan local trebuie să vedem ce este de făcut de la caz la caz acest switch, faptul că nu se trece întotdeauna cu ușurință de la un operator la altul. Este puțin misterios acest proces și poate că asta ține de comportamentul consumatorilor. S-au observat astfel de tendințe mai ciudate uh, ce privește consumatorii de gaz, dar așa dacă ar fi să mă refer la câteva date, să zicem uh, la diapozitivul, diapozitivul 10 din dosarul dumneavoastră, vedeți astfel de tendințe mai mult la gazul natural. Consumatorul poate să se gândească să se ducă la un operator mai ieftin eventual și în ce măsură acest preț mai ieftin uh, îi determină să și o facă. Vedeți că în Europa această corelație este una pozitivă, dar nu este întotdeauna așa și nu vreau să numesc uh, anumite țări care deviază de la această normă, dar până la urmă o să numesc, este vorba de Germania. În această țară se pare că consumatorii pot să economisească foarte mulți bani dacă se duc la alt operator, la alt furnizor, dar nu o fac. Și ați vorbit aici despre complexitatea procesului de schimbare a furnizorului. Prețul poate să joace un loc, chiar și dacă nu este un obstacol. Dar dacă prețul este reglementat, ca și consumator, ă, crezi că plătești un preț corect, este reglementat, de ce să nu plătești? Și deci re, prețul reglementat poate să fie o barieră în calea intrării pe piață a unor noi furnizori care nu prea pot să intre pe astfel de piață sau acest preț poate să concentreze cumva atenția prea mult, dând o falsă încredere consumatorilor cum că plătesc prețul corect. Și deci, într-adevăr, aparent, în aceste țări, consumatorii deci par să nu profite de posibilitatea de a avea un furnizor mai ieftin. Dar, uite, uitați-vă la alt aspect, nu numai pentru că suntem noi în Slovenia cu sediul, dar uitați-vă la 39 pe planșa aceea puteți să vedeți și să ne dea speranță ce s-a întâmplat în Slovenia. Anul trecut, un nou furnizor a oferit 20% reducere pentru clienți. Piața era foarte stabilă, statică și imediat piața a reacționat. Peste câteva săptămâni numai, 5% din consumatori au și schimbat furnizorul ceea ce este un nivel foarte bun, rezonabil în Europa. Deci această stagnare poate fi depășită. Acest, uh, acest blocaj poate fi depășit dacă consumatorii sunt mai conștientizați despre ce înseamnă într-adevăr prețul reglementat, dacă se umblă un pic mai mult la caracterul concurențial, de exemplu, uh, prin uh, acele site-uri de, site de internet cu comparații între prețuri. Acum, aș vorbi despre recomandările pe care noi le facem sau nu pe anumite țări și dacă cu, lucrăm cu NRS. Da, de fapt, ele fac parte din uh, pur și simplu autoritățile respective uh, de reglementare lucrează cu noi, fac parte din sistem, lucrăm cu toate cele 28 de astfel de entități de reglementare din statele membre, dar noi nu dăm recomandări țărilor în fiecare în parte, cu excepția cazurilor în care ni se cere, de fapt, în orice caz, nu pe buchetul sau pe acel energy mix, pe mixul energetic, noi asta nu uh, facem. În sfârșit, în ce privește resursele noastre, la începutul anului am venit și v-am prezentat uh, programul nostru de lucru, proiectul de program de lucru și vă spuneam că ne întrebam ce resurse vom avea la dispoziție și, din fericire, aceste resurse au fost găsite la nivelul comisiei, ne-au fost transferate sumele respective cu ceva întârziere, dar acum suntem pe calea cea bună și cât privește implementarea, probabil că vom avea undă verde pe toată linia, probabil anul viitor. Sper că am acoperit majoritatea aspectelor. Dacă nu, colegul meu cu siguranță va completa lacunele mele. Mulțumesc, eu cred că, cred că mai degrabă eu simt că prezentarea mea, răspunsurile mele au nevoie de o completare din partea colegului. În tine, o să încerc să răspund Implementarea legislației, da, este o chestiune cât se poate de serioasă, în sensul în care Parlamentul va dispărea, între ghilimele, pentru o vreme pentru a reapărea și, și bine că și programul Comisiei va fi afectat și noi, ca și autorități de reglementare, totuși noi nu ne vom opri din muncă, vom continua să muncim din greu uh, și cred că Comisia are datoria de a accelera procesul de adoptare, de implementare și să aibă întâlnirile care se impun cu noi, cu autoritățile de reglementare, inclusiv cea europeană, ca să ne facă să ne spună, adică ca să ne transmită despre ce este vorba. Iar Parlamentul, bineînțeles, are prerogativele sale de uh, dezbatere. Implementarea este, deci, esențială. În ce privește trecerea de la un furnizor la altul, nu avem timp să discutăm toate cazurile. Regatul Unit are nivelul cel mai ridicat de trecere de la un operator sau un furnizor la altul, dar de fapt cifrele puteau să fie înșelătoare pentru că, într-un fel, nu s-a înțeles de una ce poate să aducă această schimbare. Deci, gestionarea unui astfel de proces de trecere de la un operator la altul este esențială pentru piață. Deci, o simplificare a procesului, uh, baze comune de discuție pentru toate companiile și ținte de performanță care trebuie să fie respectată de toată lumea. Și din punct de vedere, deci, al nostru, al Regatului Unit, al Marii Britanii, Asta, în orice caz, nu poate decât să sporească credibilitatea um, firmelor. Aș mai spune ceva. E vorba de viziunea așa de colaborare sau abordarea de co- cooperare, colaborare pe care am avut-o în legătură cu consumatorii împreună. Am încercat să vedem care ar fi interesele consumatorilor Apoi prețurile, da, este un subiect, acesta este un subiect foarte complex și foarte pe scurt aș spune că prețul cu amănuntul, jumătate din acesta nu, e, nu are nimic de a face cu energia propriu-zis. Sunt costuri de mediu, costuri de e, rețea, de, supra, de aprovizionare și alte marje comerciale. Practic, numai 46% înseamnă din prețul respectiv este prețul uh, propriu-zis al uh, energiei. De aceea avem fluctuațiile pe care le avem. Și ca să reacționez la ce a spus uh, sau ca reprezentant al industriei, ceea ce am auzit aici, de adevăr în Regatul lui, avem o mult mai mare conștientizare a firmelor mai mici uh, pe care dorim să le încurajăm să intre pe piață, să se poziționeze pe piață și nivelul prețurilor este foarte legat, bineînțeles, de competitivitatea acestui sector în Europa, care trece dincolo de ce poate să spună o autoritate de reglementare. Iar ce privește consumatorii, problemele sunt numeroase Țările au propriile lor politici, asigurări sociale, politică energetică și așa mai departe. Și există întotdeauna dificil să identifici uh, ce înseamnă vulnerabilitate, că nu este vorba numai de uh, prețul propriu-zis la energie. Este oare vorba de o persoană care nu este aprovizionată la rețea sau e o, e o țară, este vorba de o casă foarte prost uh, încălzită, nu era acordată, etc. Și eu știu că este o mare prioritate pentru guvernul nostru. Ce privește profitabilitatea prețurilor, și ne-am concentrat pe acest aspect în studiul nostru, pe cele șase țări, în general am analizat această situație împreună cu un subcontractant în șase țări, vă spuneam, unde am încercat să vedem ce se întâmplă cu aceste profituri în șase țări. Este foarte clar că subiectul este unul complex și deci analiza noastră este în curs. În ce privește alte aspecte, aș mai adăuga numai un, unul singur și mă refer la situația Germaniei. Cred că guvernele au dreptul absolut de a hotărâ care este mixul energetic pe care aleg. Una dintre lecțiile pe care le-am învățat uh, din trecut este cât de importantă este integrarea pieței în Europa. Și cred că cooperarea între vecini este foarte bună. Sunt țări care sunt foarte dependenți, într-adevăr, de piața uh, germană. Mă refer la un vecin foarte bazat pe energia nucleară și lucrurile astea au influențat foarte mult evoluția pieței. Iar instituțiile europene cred că aici au intervenit în mod cât se poate de salutar, mă refer la comunicarea între diferitele părți. Acum 10 ani, când vorbeam despre siguranța aprovizionării în Regatul Unit și cam ce ar putea să însemne ea în uh, Uniunea Europeană, spuneam uh, avut un anumit uh, răspuns, nu prea încujurător. Acum, astăzi, intervențiile UE uh, sunt uh, benefice, poate nu foarte vizibile, dar noi, ca reglementatori independenți, vedem foarte bine cum au evoluat lucrurile în acest sens și ce importantă a fost munca Comisiei, așa, pentru a, uh, a reglementa piața și cu siguranță asta a jucat un rol important și în ce privește hotărârea Guvernului Germaniei în legătură cu industria nucleară. Eh, veramente grazie. Abbiamo adesso una... Mulțumim. Și acum mai dau voie doamnei Iordan să intervină, care poate dorește să mai adreseze o întrebare. Da, mulțumesc. Vreau să mă întorc la întrebarea lui Claude Turmes referitoare la fluxurile electrice în buclă. Um, pe pagina 17 spuneți că creșterea uh, acestor numărului de astfel de fluxuri cere soluții urgente și mai multă transparență. Și totuși, la întrebarea cu privire la cauzele acestor fenomene, ați spus că știți că nu doar energia eoliană cauzează astfel de fluxuri uh, electrice în buclă, în circuit închis, care pot fi dăunătoare. Știu că este o um, întrebare tehnică, dar așteptați acum hotărât din partea factorilor de decizie? Noi investigăm uh, sursa uh, fenomenelor de flux în circuit închis, care uh, au, uh, s-au răspândit foarte mult, uh, mai ales în estul Europei, în Polonia, Slovacia, Republica Cehă, Ungaria, Austria și încercăm împreună cu autoritățile uh, de reglementare, cu actorii implicați, de ce apar aceste fenomene? Pentru că fluxurile energetice în circuit închis, în buclă, sunt un fenomen normal. Ce nu este firesc este uh, ritmul în care au crescut și în momentul de față um, ele um, acoperă aproape întreaga capacitate comercială din aceste zone. Pe termen scurt, încercăm să identificăm um, căi de a uh, remedia lucrurile. De exemplu, um, decuplări sau întreruperi uh, între uh, rețele, între Germania și Polonia, de exemplu. Um, ideea este că ne aflăm pe piața internă și căutăm soluții pe termen scurt, dar trebuie să ne gândim și la obiectivul final al integrării, care este tocmai integrarea rețelei. Deci nu putem să decuplăm lucrurile la infinit. Însă, pe termen scurt, trebuie să găsim compensații pentru cei care suferă în urma fenomenului de loop flow, pentru că um, energia este plătită de cei care o cer și, uh, din păcate, ei sunt cei care trag ponoasele uh, fluxurilor care uh, dereglează uh, fluxul energetic, uh, curent, aprovizionarea cu electricitate, în loc să plătească acest lucru cei care sunt cauza. După cum spuneam, soluția finală trebuie să fie um, convenită împreună cu toată lumea, astfel încât fluxurile energetice să poată să fie transmise fără a uh, bloca, a acoperi capacitatea la graniță uh, prin astfel de fluxuri. Bine, abbiamo terminato questa prima parte di lavoro. Mulțumesc. Am încheiat prin aceasta prima parte a ședinței noastre. Vă mulțumim pentru prezență și pentru disponibilitate, pentru informație. Mulțumim, deci, lui domnului Potocnic și lui Moc și așteptăm uh, cu uh, plăcere următoarea întâlnire cu dumneavoastră. Bine, iniziamo il nostro lavoro. Așadar, putem să trecem acum mai departe la uh, continuarea dezbaterii de în această dimineață, programul Orizont 2020 și mergem mai departe cu întreprinderile comune, primul punct fiind întreprinderea comună SESAR. Avem 20 de minute la dispoziție pentru această dezbatere. Și deci am să dau cuvântul direct Britei Thompson. Mulțumesc, doamnă președinte. Întreprinderea comună SESAR a fost uh, creată în 2007 printr-un parteneriat public-privat care dorește să dezvolte o nouă generație de sisteme de gestiune a traficului aerian. Sistemul trebuie să facă față creșterii volumului de trafic aerian. Ineficiențile, ineficiențele din Europa, fragmentarea, creează costuri suplimentare de aproximativ 5 miliarde de euro în fiecare an tuturor uh, uh celor implicați, Uh, companiilor aeriene um, duc la creșterea costurilor cu uh, întârzierile, cu um, despăgubirile plătite pasagerilor și cu um, combustibilul uh, folosit se consideră că dacă lucrurile merg în uh, acest stil, vom ajunge să avem un număr foarte mare de zboruri care nu vor mai putea avea loc. De aceea avem nevoie de cercetare pentru a gestiona traficul aerian mai eficient. Um, cercetarea s-ar putea să fie cheia de care avem nevoie pentru a găsi soluția la un spațiu aerian în care zborurile să se desfășoare uh, fiind mai se desfășoare mai bine, să fie mai ieftine, um, reducându-se întârzierele și efectele asupra mediului, ambele sau toate acestea prin utilizarea noilor tehnologii. În raportul meu m-am focalizat asupra trei chestiuni. În primul rând, conflictul de interese. Uh, SESAR ar trebui să fie um, aliniată la agenda orizontului 2020 și uh, importanța dezvoltării uneori, unei modalități de transport mai ecologice. Conflictele de interese sunt foarte importante. Um, trebuie să fie foarte bine reglementate. E nevoie de o procedură care să, um, se, să fie dedicată conflictelor de interese, pentru că uneori se fac declarații, dar până la urmă nu se întâmplă nimic. Uh, în al doilea rând, e foarte importantă egalitatea de gen și în contracte și și în uh, organismele de supraveghere. Și deci SESAR ar trebui să asigure egalitatea de gen conform articolului 15 din programul, uh, regulamentul privind programul Orizont 2020. De asemenea, uh, SESAR trebuie să fie aliniat la prioritățile de cercetare și inovare ale programului Orizont 2020, așa cum sunt stabilite în provocarea privind transportul inteligent, ecologic și integrat. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Grazie alla collega Britta Thompson. Allora abbiamo iscritto a parlare il collega Tozen. Mulțumesc, doamne Britta Thompson, și acum dau cuvântul domnului Tozenovski, care s-a înscris ia cuvântul. Předsedkyně za slovo. Já bych chtěl poděkovat i, i paní zpravodajce. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să mulțumesc uh, raportoarei. Este un subiect într-adevăr foarte important. Întreprinderea comună SESAR, Sistemul European de Gestionare a Traficului Aerian. Cred că noi cu toții ne dorim ca industria aeriană să fie bazată tot mai mult pe uh, un fundament științific și să poată face față tuturor problemelor și provocărilor. Pe de altă parte, întreprinderea comună SESAR a fost instituită cu obiectivul ca în anul 2016 obiectivele științifice și programele să fie încheiate toate programele și toate proiectele au întotdeauna un ciclu de viață și în acest caz um, acesta este, calendarul programului este extins, este prelungit. Și eu vreau să susțin o analiză, efectuarea unei analize care să ne arate care au fost reușitele acestui program până acum și ce proiecte noi vrem să mai avem până în anul 2020 sau 2024, pentru că acum ne referim la um, celălalt program multianual. E important să știm ce alte activități de cercetare mai dorim să susținem, pentru că ai, atunci când ai uh, proiecte de cercetare, trebuie să ai un calendar în minte, să ai o viziune, să ai niște obiective clare în minte. Eu susțin toate proiectele care au fost derulate până acum, dar totuși cred că e nevoie de o analiză foarte concretă care să ne spună ce se va întâmpla cu aceste, aceste fonduri destul de semnificative pe viitor. Finanțarea vine din tot felul de resurse, din surse diferite și de aceea trebuie să știm ce se întâmplă cu toți acești bani și care sunt uh, consecințele dacă um, se extinde calendarul vreunui program, așa cum se spune în propunere. Deci, raportor din partea grupului meu, încerca, voi încerca să vă susțin și vreau să mă asigur că acest proiect este cât mai transparent posibil. Deci, încă o dată, exprim susținerea pentru doamna raportor. Haideți să ne asigurăm că acest proiect rămâne cât mai transparent posibil. Mulțumesc! Grazie, colega Tosnovski. de parola ora alla collega... Mulțumesc, domnului Tosnovski. iar acum cuvântul doamna Jordan. Mulțumesc că nu prezint propria propriul punct de vedere, ci cel al domnului Cancian, care este responsabil din partea grupului nostru și care m-a rugat să vă citesc opiniile dânsului. În contextul ultimelor revoluții referitoare la punerea în aplicare a, a pilonului de performanță a Single European Sky, dat fiind uh, progresul nesatisfăcător în performanțe, și în schemele de uh, finanțare care încă nu au dat rezultate, domnul Cancian vede pilonul <coughs> tehnologic uh, ca fiind uh, esențial în punerea în aplicare a conceptului Single European Sky. De aceea, continuitatea acestuia și în ceea ce privește finanțarea și în ceea ce privește dotarea cu resurse umane este crucială. Domnul Cancian consideră că Întreprinderea comună SESAR a funcționat bine până acum, a, a ajuns la rezultatele așteptate și de aceea susține propunerea Comisiei de a extinde fără niciun fel de modificare. Conform Comisiei, evaluarea întreprinderii comune SESAR în perioada 2007-2012 a arătat că mecanismele de finanțare bazate pe parteneriate public-privat sunt mai eficace și eficiente în, în forma actuală decât dacă s-ar uh, uh, axa doar pe cereri de propuneri uh, conform programului 7 de cercetare și dezvoltare. Dânsul își exprimă susținerea pentru finanțarea de tip PPP, pentru alte tipuri de proiecte, în, cu multe ocazii și este mulțumit să vadă cum funcționează PPP-urile la SESAR. De asemenea, raporturile privind uh, conturile anuale ale curții de conturi nu au prezentat niciun fel de îngrijorări referitoare la întreprinderea comună SESAR și la gestiunea financiară solidă a, acestuie, acesteia. De aceea nu vede nicio nevoie de a aduce modificări propunerii. De asemenea, susține propunerea în forma sa actuală pentru că SESAR trebuie să intre în perioada operațională, în faza operațională și credeți că este crucial să se evite orice fel de modificări acum sau de um, întârzieri care ar pune în pericol, poate, uh, faza actuală de pregătire. Deci propune adoptarea propunerii Comisiei fără niciun fel de amendamente. Mulțumesc. Grazie. La parola al collega Carvalho. Mulțumesc, doamna Carvalho, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt într totul de acord și vreau să o felicit și eu pe Brita Thompson. Sunt într totul de acord cu colegii care au vorbit despre importanța inițiativei Single European Sky, cerul european unic și a întreprinderii comune SESAR. Nu mă gândesc doar la valoarea lor europeană, ci și la mm, toate beneficiile conexe. Vreau să spun că această întreprindere comună, la fel și ca și celelalte, ar trebui să se alinieze principiilor uh, Orizont 2020. Unele au fost deja menționate de doamna raportor și de alți colegi, cum ar fi transparența, simplificarea, importanța tehnologiei, principiul deschiderii în toate dimensiunile lor și, foarte important, uh, abordarea multifinanțare, deci uh, um, atragere de fonduri din diverse surse pentru a ajunge la o masă critică, pentru uh, proiecte de scară largă care să aibă un impact real în Europa. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și acum putem să dăm cuvântul reprezentantului Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua tuturor! În primul rând, aș dori să mulțumesc doamnei raportor, doamnei Thompson, pentru acest raport. Întreprinderea comună SESAR, așa cum au spus mai mulți dintre dumneavoastră, este pilonul tehnologic al inițiativei Single European Sky, o inițiativă importantă nu doar din punctul de vedere al modernizării sectorului, din punct de vedere tehnologic, dar și uh, pentru că furnizează uh, leadership european în acest uh, domeniu al gestionării traficului aerian. În acest uh, context, salutăm uh, cele spuse de doamna raportor. Permiteți-mi să răspund la câteva dintre modificările propuse de raportor pentru a clarifica câteva chestiuni. În ceea ce privește amendamentul 8, unde se propune o trimitere doar la orizont 2020, ar trebui să ținem cont de faptul că această propunere, că parteneriatul public-privat există deja și până în 2016 este de asemenea susținut prin programul TNT. Deci să nu uităm că astăzi există o susținere financiară din partea TNT. Și apoi, în ceea ce privește amendamentul 12, înțelegem motivarea rap doamnei raportor de a introduce această dispoziție pentru a promova uh, echilibrul de gen, egalitatea de gen. Nu suntem împotrivă, suntem de acord cu dânsa, dar trebuie să ținem cont de faptul că în anumite cazuri participarea la consiliile de conducere este legată de o funcție din comisie. Deci directorul general al direcției responsabile este președintele. Și amendamentele 13 și 14 care se referă la conflictele de interese. Acest, această chestiune a fost întotdeauna o prioritate pentru SGU și de la început uh, a fost luată în considerare conformitate cu articolul din statut uh, și au fost stabilite norme foarte bune în acest uh, domeniu și auditorul intern al SCU împreună cu Comisia și cu Eurocontrol uh, au uh, verificat aceste norme. Deci există mecanisme bine puse la punct care să asigure prevenirea și gestionarea conflictelor de interese. Și în cele din urmă vreau să răspund unei observații făcute de Uh, unul dintre eurodeputați cu privire la analiza programelor. Sunt foarte multe documente care demonstrează rezultatele și progresele uh, acestei întreprinderi. Comisia tocmai a lansat o a doua evaluare a programului care va fi disponibilă anul viitor. Și pe lângă acestea se pregătește un program de lucru precis pentru următoarea fază uh, acesta este în curs de discuție cu industria. Va fi finalizat în următoarele șase luni, deci începutul anului viitor, pentru a fi disponibil în momentul în care se face cererea pentru exprimarea interesului. Deci, uh, aceste documente există și puteți să le cereți comisiei. Comisia este pregătită să vă furnizeze toate aceste informații. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie, la parola. Mulțumesc, are acum cuvântul Rita Thompson. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuție. Contribuțiile lor mi s-au părut foarte interesante. Cred că pe fund suntem de acord, suntem de acord cu cadrul, sunt de acord cu domnul uh, Tsarsnovski că, într-adevăr, ar trebui să avem o, o, să facem o analiză pentru a vedea care sunt uh, proiectele noi care ar trebui să fie încurajate. Sunt de acord și cu domnul Cancian că temelia raportului trebuie să rămână propunerea Comisiei cu câteva uh, modificări min minore. Și apoi, în ce privește cele spuse de Comisie pe tema egalității de gen, eu am spus că trebuie să respectăm articolele, articolul 16. care spune că ar trebui să fie un echilibru de gen atunci când e uh, potrivit. Doamnei Carvalho, aș dori să îi spun că, într-adevăr, totul ar trebui să respecte Uh, pe fond și uh, ca literă tot ce prevede Orizont 2020. Acestea fiind spuse, aș dori să vă mulțumesc. Mulțumim și noi, colegii, colegii noastre, aș dori să vă reamintesc că um, data limită de depunere amendamentelor este 4 decembrie la prânz. Continuăm cu Orizont 2020. Avem nici mai mult, nici mai puțin decât un pachet de rapoarte. Colegul Turmes, din păcate, nu este în sală, se întoarce însă. Și deci, vă propun să trecem cu colega Vicky Ford. Uh, trebuie să ne organizăm astfel încât să permitem tuturor colegilor să sosească. Nu mai avem însă prea mult timp la dispoziție, deci le dau uh, raportorilor 5 minute. Doamnă Vicky Ford, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. A fost foarte interesant, fascinant pentru mine să uh, aflu mai multe despre programul uh, privind studiile clinice, să aflu mai multe despre bolile cauzate de sărăcie și tot ce s-a făcut în uh, ultimul program mai ales în țările în curs de dezvoltare. Acolo uh, funcționează acest uh, parteneriat între țările europene și cele în curs de dezvoltare. Aceste boli, să nu uităm, se întorc în Europa. Uh, mă refer, bineînțeles, la tuberculoză, tuberculoza care fusese eradicată și care se reîntoarce în Europa. Deci e foarte important să luăm uh, atitudine și să ne gândim la provocarea uh, la nivel uh, mondial. Săptămâna trecută am aflat că s-ar putea să uh, au fost uh, validate uh, câteva medicamente uh, pentru a trata tuberculoza rezistentă. Trebuie să nu uităm că trebuie ca uh, resursele europene să fie cât mai bine folosite și, uh, pentru a ajuta celelalte părți ale lumii să combată aceste boli. Uh, deci sunt întru totul de acord cu obiectivul principal al acestui parteneriat. Aș dori să mulțumesc colegilor uh, care au participat la această reuniune ieri cu Médecins Sans Frontières. Am discutat despre provocările, despre uh, problemele cu care se confruntă Médecins Sans Frontières. Aș dori să mulțumesc doamnei Carvalho pentru tot ce a făcut pentru primul program. Știu că ați lucrat și cu, ați cooperat și cu țările ACP. Uh, pentru a vedea cum putem să îmbunătățim acest uh, parteneriat, uh, acest program în a doua fază. În raportul meu figurează câteva reflexii. Nu sunt sigură că merg în direcția cea bună, dar în orice caz aștept reacții din partea dumneavoastră, aștept reacții, observații. De exemplu, în anexă spun că obiectivele pentru Uh, studiile clinice care ar trebui să fie derulate pe anumite țări și așa mai departe, uh, nu uh, trebuie să fie un obiectiv per se în sine. În sine Uh, dacă se organizează mai multe studii clinice, putem doar să bifăm, să zicem, uh, o căsuță pe un formular, fără ca tratamentele să devină neapărat mai eficiente. Deci, încă o dată, vă rog, uh, dacă puteți să-mi trimiteți observații, remace și sper să ajungem la câteva amendamente de pe, și de pe urma contribuției experților. Pentru acest proiect este foarte important să ne coordonăm uh, eforturile cu uh, sectoarele public, privat și, uh, uh, cu, uh, și cu voluntariatul. Deci încercăm, de exemplu, să cooperăm cu Fundația Gates și cu alte organizații și asociații care sunt foarte active în uh, țările în concurs de dezvoltare. Această cooperare nu a fost neapărat foarte puternică în primul program, aș dori să se schimbe situația. Acum, uh, aș dori să uh, avem o paletă cât mai largă de boli care să fie acoperită. Nu vorbim doar de uh, boli contagioase, vorbim și de diabet și relația cu celelalte boli, de, de aceea am eliminat uh, adjectivul contagios. Deci eu aș dori să avem o listă a bolilor cauzate de sărăcie, fără ca uh, lista să fie exhaustivă, pentru că uh, e clar că Proiectul e foarte important. E important uh, să ne facem cunoscută activitatea, să beneficiem de pe urma bunelor practici. Salut orice sugestie în domeniul uh, transparenței. Uh, aș dori ca de pe site-ul sau pe site-ul Orizon 2020 să existe o parte, o secțiune dedicată special acestui parteneriat privind studiile clinice. În această dimineață am înțeles că raportorii uh, uh, ar dori ca termenul să uh, fie pus înainte, să trecem de la 2024 la 2020. Cred că uh, experiența acumulată este foarte importantă. În domeniul studiilor clinice, timpul e foarte important. Ar putea ca un studiu clinic să trebuiască să meargă mai departe de 2020, ceea ce nu înseamnă că nu trebuie ca banii să nu fie alocați dinainte, uh, să nu fixăm obiective, dar s-ar putea să nu putem putem să finalizăm toate studiile clinice uh, exact în acest uh, an, în 2020. Deci și uh, în acest domeniu părerile, reacțiile dumneavoastră ne-ar fi foarte utile. Deci participare sporită, dar nu ținte numerice, cifrate, nu știu dacă uh, e foarte bine să avem o listă cât mai vastă a bolilor și nu neapărat să uh, avem o listă foarte strictă și Uh, cred că um, împreună cu experții din comisia noastră vom consemna câteva amendamente. În orice caz, aștept cu nerăbdare părerea dumneavoastră pe această temă. Mulțumesc, doamnei Ford. Are acum cuvântul doamna Carvalho. Președinta se scuză. Întâi domnul Ramsdorf, domnul Țavela și după aceea doamna Carvalho. Domnul Ramsdorf. this issue dealing with uh, uh, research. Uh, nu vorbim uh, despre uh, programul de cercetare pentru IMM-uri. E foarte important pentru că IMM-urile reprezintă șapte, sau creează 70-75% din toate locurile de muncă în întreaga Europa. dar în, participă doar în proporție de 4% la activitățile de cercetare. Deci IMM-urile se află într-o situație foarte dificilă. We have to realize that there are several types of capitalism. Există mai, mai multe tipuri de capitalism în Europa capitalismul în care statul intervine foarte puternic, ca în Franța, capitalismul în care multinaționalele um, creează economia ca în Germania și capitalismul în care corporațiile sunt foarte puternice ca în țările um, de tradiție anglosaxonă. Mai există și un alt sistem în nordul Italiei care e un model pentru noi, pentru că IMM-urile in in uh, uh, networks um, fac parte din rețele și IMM-urile sunt foarte eficiente în domeniul inovației. Și uh, ocupă segmente foarte importante pe piață. Problema cu aceste programe care sprijină activitatea IMM-urilor fac activități în care se face cercetare, deci aceste programe nu sunt uh, unificate, sunt uh, mai degrabă fărmițate și avem un sistem care să ne permită suficientă flexibilitate și eficiență. Pentru că Anumite structuri se suprapun. În primul rând, Eureka e un program interguvernamental lansat în 1985 cu participarea a 40 de țări europene, inclusiv a Israelului și anumite țări neeuropene, precum Canada și Corea de Sud, sunt uh, membri asociați ai programului Eureka. Pentru noi și programul Eurostars este foarte important. Acest program se axează pe IMM-urile care derulează activități de cercetare și de dezvoltare. Și în acest program fac parte, din acest program fac parte 33 de țări. Și pe lângă cei uh, 33 de membri și Uniunea Europeană este membru. Un aspect foarte important pentru finanțare. Primul program Eurostar s-a fost lansat în 2008 și acum avem uh, ultimul an din această primă perioadă, în 2013, și astfel se împletesc uh, beneficiile Eureka cu deci 25 de ani de activitate și de experiență Și la nivel național, cercetarea, activitățile de, activi de, de cercetare și de dezvoltare au beneficiat de o finanțare de 300 de milioane de euro și la nivelul Uniunii Europene din programul 7 de cercetare au beneficiat de finanțare de 100 de milioane de euro. Deci e foarte important ca finanțarea uh, din surse publice și private să se combine și IMM-urile mici uh, ar putea să fie mai ales ajutate din această finanțare publică. Acest cadru a fost uh, uh prevăzut ca o prelungire a Eurostars 2 Cuantumul sumei pentru proiect este de trei ori mai mare pentru Eurostars. Deci, începând cu anul 2014 și până în 2020, uh, vor mai fi adăugați 860 de milioane de euro. Iar la nivel european, 287 de milioane de euro vor fi alocate acestui program. Deci, până la urmă, e vorba de 1148 de milioane de euro. Progress. Uh, which could enable uh, these uh, small and Astfel, IMM-urile ar putea să tragă foloase de pe urma acestor activități. la nivel european. Consecințele financiare sunt foarte importante pentru că Eurostars va contribui activ la sporirea competitivității europene, la ocupare, la creștere, la uh, schimbare, uh, schimbări economice și durabilitate pentru atingerea acestor uh, obiective care figurează în Europa 2020 în următoarea perioadă financiară, 2008-2013, în ultima perioadă, Eurostar s-a folosit finanțare publică, așa cum am spus înainte, 100 de milioane de euro și finanțare privată. 400 uh, uh, de milioane de euro, spune oratorul. from, the participating organization in projects. In Eurostars, uh, În Eurostars 2, finanțarea publică de la, cele, de, de la, participa, de la participanții Euroca, cei 33 de membri, a fost uh, stabilită în 2013 la 861 de milioane, cum am spus deja, în octombrie, în acest an, în propunerea comisiei, ea a propus 287 de milioane, deci suma totală este de 1148 de milioane de euro. Uh, the on the level and Deci uh, finanțarea din surse publice și private va duce la o participare în proporție de 50% a proiectelor elegibile. period uh, two 2014 and 2020. It was the basic information. Iată informațiile de bază. The, uh, the rapporteur <clears throat> inform you that I will uh, Aș dori să îl informez pe raportor că intenționez să depun trei amendamente, primul dintre ele la articolul 52, Aici aș dori să citesc uh, textul acestui amendament. Fără a depăși suma maximă stabilită la aliniatul 1, contribuția Uniunii Europene ar trebui să fie egală cu o treime din contribuțiile țărilor participante, în conformitate cu articolul 7.1a ar trebui să acopere costurile administrative și operaționale în cazul în care, în timpul ciclului de viață al programului, contribuția Uniunii Europene trebuie să fie adaptată. Deci ar trebui să se acorde apelurilor individuale anumită, o anumită doză de flexibilitate. Și în acest caz, contribuția ar putea, Uniunii Europene ar putea să meargă până la jumătate din uh, contribuția statului, statelor participante. Un al doilea amendament. Article 22 uh, propunerea Comisiei, articolul 22, e ca cercetarea efectuată de IMM-uri să, să fie efectuată de o, un IMM care să reinvestească 10% din cifra de afaceri în activitățile de cercetare și dezvoltare. Amendamentul meu Ați vorbit 10 minute, spune președinta. Vo, voi trimite membrilor comisiei noastre textul amendamentele mele, deci veți putea fi informați de, în legătură cu conținutul amendamentelor mele. Mulțumesc pentru atenție și sper că anumite propuneri și remarce să fie integrate în text. Discussion. Thank you. Grazie, colega. Mulțumesc foarte mult. V-am lăsat câteva minute în plus pentru că avem un pic de marjă de manevră la capitolul timp și ați și profitat de asta. Doamna Savela, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, acest program de studiu privind metrologia și inovarea și, în general, metrologia în sprijinul inovării și tehnologiei, deci este deci un program foarte interesant. E vorba de tehnici care ne permit uh, să facem față unor provocări, vine vorba de mediul conjurător, de Uh, energie sau de sănătate și să sprijinim astfel diferite inițiative politice. Ne dorim, deci, un sistem european integrat în domeniul cercetării metrologice, conform articolului 185 din tratat. Și asta atât pe plan național, cât și european, cât și internațional. Această cercetare în domeniul metrologiei este în mare parte susținută de investițiile noastre în cercetare în cadrul programului Orizont 2020. Măsuri, deci, credibile care vor permite sprijinirea comunității științifice, astfel încât cercetarea să devină mai eficientă. Iată, un program care urmează programul european de metrologie și, unor, și unei serii întregi de inițiative sub egida Europa 2020 în acest domeniu al metrologiei. Și asta pentru a găsi soluții inovante, pentru folosirea mai bună a resurselor de care dispunem și pentru crearea de noi oportunități în domeniul schimburilor comerciale internaționale și pentru diverse sectoare industriale. De asemenea, vom putea să includem diverse centre de cercetare în aceste programe și să deci dăm doi, noi oportunități, v-am spus, cum v-am spus. Statele membre în numele 28, așadar, vor participa cu toatele la acest program. Și e vorba deci de un efort extraordinar în slujba metrologiei. Statele membre sunt uh, absolut uh, uh, interesate de asta. Se va ajunge astfel la o masă critică în ce privește volumul investițiilor, creându-se astfel posibilități pentru infrastructurile respective. Având în vedere uh, investițiile necesare și având în vedere rolul metrologiei în ce privește cercetarea și competitivitatea industrială, ne dăm seama astfel că obiectivele acestea nu vor fi obținute peste noapte și nici fiecare stat în parte nu va putea să facă singur aceste eforturi. Iată de ce este nevoie de noi eforturi în acest domeniu, eforturi care să meargă dincolo de frontierele naționale. Nu vor putea fi obținute rezultate, după cum vă spuneam, de fiecare țară în parte. Dacă acest efort nu este desfășurat pe plan european, atunci costurile vor crește în consecință, iar, iar plus valoarea provenită din eforturile europene ne va permite să mergem mult mai departe decât uh, ceea ce se poate face în fiecare țară în parte. Finanțarea va, fi, va, va putea fi folosită mai bine, deci dincolo de cadrul național, și iată cum se va crea această masă critică ce va putea fi pusă în slujba acestor eforturi pentru rezolvarea acestor provocări, pentru că avem, bineînțeles, astăzi tot felul de sisteme naționale de metrologie. Ne dorim deci o sporire a eficacității cheltuielilor, cheltuirii eficiente a, a acestor fonduri și astfel vom crește cu peste 50% eficiența folosirii acestor resurse. Cât privește programe de cercetare, am, m-am uitat cu atenție pe propunerea comisiei. Mi se pare că ea totuși mai lasă de dorit pe aici pe acolo, de aceea am și depus amendamente. Scopul fiind de a îmbunătăți propunerea respectivă a comisiei pentru că deja ne-am pus de acord asupra unor astfel de de aspecte privind programul Orizont 2020 s-a și votat în plenară de astfel. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept comentarii în continuare. Mulțumesc foarte mult, doamna Izabela. Și acum dau cuvântul doamnei Carval. Mulțumesc foarte mult! Vreau să mulțumesc raportorilor, raportoarelor, doamnei Vicky Ford, pentru acest raport de înaltă ținută și pentru că s-a dat dovadă de un spirit de cooperare foarte pozitiv. Pot să vă spun că sunt de acord cu tot ceea ce propune doamna Ford. Am discutat în nenumărate rânduri aceste idei, mă bucură ideile sale. Mă bucur, deci, să fac parte din acest proiect de care v-a vorbit doamna Ford. În 2003, încă din 2003, uh, am cunoscut acest proiect, mă ocupam de cercetare în Portugalia la vremea aceea. Știu cât de important este acest proiect, știu ce funcționează și ce nu prea funcționează în acest sector și bineînțeles că mm, aș dori să-mi aduc și eu a contribuția la rezolvarea problemelor identificate. Am avut uh, plăcerea de a mă întâlni cu doamna comisar uh, de a mă întâlni cu doamna comisar Coagan uh, Queen și de a merge împreună cu ea și alți directori generali în anumite locuri din Africa. Am fost foarte impresionată de ce s-a făcut acolo. și noștri și universitarii noștri lucrează la proiecte acolo în condiții foarte, foarte dificile, oferind tratamente și alte îngrijiri de sănătate în acele regiuni, uh, în bidonviluri și mă refer aici la anumite zone oropsite din, uh, de pe lângă Cape Town. Mă bucur foarte bine, foarte mult și sunt foarte mândră de acești cercetători cu atâtea diplome și care totuși uh, s-au hotărât să îi ajute pe cei în situații dificile. Sunt proiecte interesante, merită să fie continuate și mă bucur și eu să fac parte din aceste proiecte. Ce nu merge? Proiectele au fost cam greoaie, cam complexe. Ne-au trebuit trei ani ca să, într-adevăr, să demarăm aceste proiecte. Parcă sunt foarte complexe, greoaie din punct de vedere administrativ. Trebuie deci să simplificăm, să reducem birocrația știu că echipele sunt foarte <clears throat> mari, însă trebuie să simplificăm, inclusiv când vine vorba de legătura cu Orizont 2020, să implicăm mai bine autoritățile statale, dar și uh, sursele private, să simplificăm. Așadar, și dacă este ceva de îmbunătățit, este cooperarea cu Fondul European pentru Dezvoltare, care finanțează foarte multe clinici și spitale și inițiative sănătate în Africa, dar nu se lucrează suficient cu aceste structuri, pentru că programul acesta pentru dezvoltare nu funcționează în cooperare cu alte inițiative care, de pildă, se ocupă de clădiri și de infrastructuri. Deci merită sinergii. În ce privește capac- construirea capacităților și legăturile cu programe naționale, aici trebuie acționat, dar poate că ar trebui să mergem poate și mai departe, dacă este să vedem ce se petrece în sectorul privat. Recent, ce s-a întâmplat cu acel vaccin uh, pentru paludism de la GlaxoSmithKline uh, în fine, era vorba de o țintire acolo. Poate ar trebui să facem mai mult să aducem resurse în comun, dar nu neapărat uh, pe țintele respective. Poate că statele membre ar putea să aibă cuvânt de spus mai mult în ce privește ce se țintește efectiv. Să ne concentrăm poate pe bolile cum ar fi uh, febra tifoidă. Uh, Boli care încă mai există în Europa. Poate ar merită să ne um, concentrăm pe ele, nu numai pe tuberculoză. În rest, uh, sunt de acord cu ce s-a spus de către Vicky privind diseminarea, o participare mai amplă, transparența. Dar vreau să pun accentul pe acest Fond European pentru Dezvoltare și pe simplificare. Și poate să vedem care ne sunt țintele cu precizie. Bineînțeles că voi discuta în continuare aceste aspecte cu raportorii și cu raportorii din umbră. Vă mulțumesc foarte mult. Acum, doamna Madurel urmează. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. O să vorbesc și eu pe marginea raportului doamnei Ford. Grupul meu sprijină cele întreprinse de doamna raportor. Pot să vă spun că suntem perfect în sentimentul ideilor exprimate de dânsa și, de fapt, și perfect în sentimentul celor spuse de doamna Carvaio. Permiteți-mi eh, să adaug numai ceva la cele ce au fost deja spuse. Lucruri de care, cu care v-am spus sunt cu totul de acord. Ei bine, haideți să vorbim despre aceste medicamente inovante interesul publicului ar trebui să fie cel care să ne cal- călăuzească uh, când vine vorba de finanțarea cercetării și în cadrul cooperării cu țările în curs de dezvoltare. Și atunci, când vine vorba de, de, de, de teste clinice, clinice, acest lucru este foarte important. Practic, e vorba de finanțarea cercetării anumitor boli, anumitor patologii care afectează cu precădere comunitățile mai vulnerabile din uh, anumite țări în curs de dezvoltare. Iată, eforturile noastre nu vor însemna nimic dacă nu vom facilita accesul pentru toți la aceste medicamente care provin din cercetare. Vorbeam despre tuberculoză sau alte lucruri menționate de doamna Ford. Dacă aceste vaccinuri reprezintă uh, o povară pecuniară, financiară așa de mare pentru o familie, atunci familia respectivă nu va putea efectiv să aibă acces la aceste medicamente și tratamente. Deci cred că acest regulament trebuie să conțină ceva strict legat de accesul la aceste tratamente. Mulțumesc, urmează domnul Johnson. Uh, doamnă președinte, dragi colegi, vorbesc despre programul domnului Ransdorf și despre IMM-uri și despre posibilitatea să se facă cercetare. În primul rând, Cred că programul acesta ne va aduce mai multe locuri de muncă, mai multe servicii pe piață. Și când discutăm aceste lucruri, bineînțeles că trebuie să punem accentul pe IMM-uri dincolo de cadrul programului Orizont 2020. Așadar, Trebuie cumva să transmitem un mesaj politic, cum că aceste IMM-uri sunt foarte importante. Iar când vine vorba de Orizont 2020, da, trebuie să vedem ce facem cu aceste IMM-uri, să le dăm ocazia să se afirme și să avem o abordare de sus în jos. Va trebui să vedem ce norme există as și ce reguli pentru a facilita participarea imm membrilor pentru că deseori aceste firme mici nu au departamente juridice, nu au rețea nici europeană, nici internațională, așa cum se întâmplă cu firmele mai mari și multinaționale. Deci nu au uh, personal specializat, în general, pe toate aceste subiecte. Deci este important să vedem ce oportunități sunt aici prezente pentru aceste IMM-uri, ca ele efectiv, efectiv să poată să participe și voi depune o serie de, serie de amendamente în acest sens. Mm, mulțumesc. Doamna Mercovici. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor raportorilor. Vreau să mă concentrez pe programul uh, comun cercetare pentru IMM-uri pentru că sunt raportoare din umbră. Personal, sprijin cu tărie acest program comun pentru că astăzi el este foarte de actualitate în condițiile care șomajul este foarte prezent și deseori oamenii chiar și-au pierdut speranța în viitor. De la bun început, acest program a fost unul de succes pentru IMM-urile din domeniul cercetării și chiar a fost făcut așa pe măsură, croit pe măsură pentru aceste IMM-uri inovatoare. Am avut multe discu- discuții în acest sens la Parlament și mă bucur să spun că acest program Eurostars uh, a obținut rezultate concrete în precedenta perioadă financiară și să sperăm că va avea parte de încă și mai mult succes pe viitor. Haideți să vă dau câteva cifre statistice. În prima fază Eurostar să aveam aproximativ 3500 de dosare și doar 800 uh, dintre acestea au primit finanțare. Deci aici trebuie să facem progrese. Iar 70% dintre participanții respectivi erau de fapt IMM-uri. Restul erau instituții de cerce- institute de cercetare sau departamente la universități. Și cred că cheia succesului a fost uh, faptul că s-a folosit principiul în jos în sus. Știința și tehnologia au menirea lor proiectul efectiv, uh, calitatea lui a fost cea decisivă și nu partea economic, economică. Acum avem o finanțare superioară de trei ori, de trei ori mai mare, ceea ce va permite celor mai inovative firme să obțină rezultate bune, chiar și în vremuri de criză. Însă să nu uităm această criză totuși, mai ales efectele sale asupra bugetelor de stat. Știm bine că în timpuri de criză guvernele au tăința de a reduce bugetul cercetării, poate mai mult decât alte bugete, și asta nu trebuie să impacteze rezultatele Eurostars 2. Trebuie să vedem în ce măsură dacă participă mai multe state membre, să fie și o bună și clară împărțire a răspunderilor fiecăruia și să nu avem o dublă auditare și alte suprapuneri. Și de asemenea și o povară administrativă redusă. Iată de ce, într-adevăr, raportorul a propus o creștere pentru costurile administrative ca și participarea UE în condițiile în care statele membre efectuează o evaluare la jumătatea drumului. Fiecare trebuie să știe ce are de făcut. Cred că acest program Eurostar s-a demonstrat felul în care poate să fie sprijinită inovarea și trebuie să o ținem tot așa și să avem o abordare cât se poate de pragmatică. Vă mulțumesc! Eh, mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Gland, vă rog. <clears throat> Äh, Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnei tzavela pentru raportul referitor la programul pentru metrologie. Vreau să subliniez importanța acestui program, pentru că cercetarea metrologică este elementară pentru diverse domenii, de la comerț, producție, sănătate, mediu, fără măsurători exacte, nu există niciun fel de bază pentru uh, modelele de afaceri. Uh, și vedem cât de importante sunt măsurătorile exacte, de exemplu, în programul Galileo, unde măsurătorile exacte joacă un rol foarte important. Sau dacă ne gândim la um, măsurătorile în domeniul nano, la fel extraordinar de importante. Am văzut deja rezultatele uh, obținute în acest program la al, evaluarea la jumătatea perioadei. Uh, S-au finanțat uh, proiecte de succes cu 351 de milioane de euro, multe centre de cercetare și uh, 22 de state membre cooperează în acest program. Propunerea Comisiei de a extinde acest program a fost salutată de tot, toate părțile interesante și, uh, văzând propunerea Comisiei, cred că nu vor fi dificultăți prea mari. Um, fiind parte din pachetul, din echipa de negociere pentru programul Orizont 2020, vreau să mă asigur că regulile pe care le-am uh, adoptat acolo vor fi aplicate și aici și uh, Uh, cred că este foarte important acest lucru pentru toate întreprinderile comune care se desfășoară în conformitate cu articolele 175 și uh, 185 și cred că am uh, putut să vedem rezultate bune până acum. Mulțumesc. Domnul Rubic, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu cred că programul Eurostars al Eureka este gestionat uh, într-o manieră excelentă și de aceea se pune întrebarea um, oare uh, cum, uh, care este natura europeană a proiectului, pentru că el include state membre și state non-membre ale Uniunii Europene. Și oare n-ar trebui ca acest program să fie considerat program internațional, unul internațional și nu european? Uh, Cred că acest lucru, deschiderea acestui program ar avea un mare avantaj. Și apoi, în ceea ce privește chestiunile administrative, așa cum a spus colegul meu, și noi am, am discutat deja despre acestea uh, astăzi dimineață, cred că trebuie să avem o linie foarte clară în ceea ce privește costurile administrative la întreprinderi comune, pentru că nu se poate să existe diferență de costuri de la 1 până la 6%. Și uh, nu știu exact de ce depinde acest lucru, de volumul de documente care sunt uh, um, prelucrate, um, câte tipuri de documente, de cereri trebuie să fie depuse pentru a participa la program. Uh, probabil că uh, acesta este factorul uh, care uh, influențează costurile administrative, în orice caz, influențează și uh, cofinanțarea, pentru că și aceasta uh, depinde, e undeva între 25-33%, deci variază și sigur că depinde și de um, dimensiunea um, întreprinderilor. Deci mă întreb dacă nu ar fi mai bine uh, nu ar fi bine să dăm dovadă de mai multă flexibilitate. Cred că s-au făcut mai multe propuneri în sensul acesta. În orice caz, programul Eurostars, Eurostars este um, un model uh, emblematic pentru că este foarte eficace, foarte eficient. Uh, birocrația a fost redusă uh, în decursul anilor. Uh, termenele de prelucrare a cererilor au scăzut constant. Deci, un program model. Mulțumesc, Patricia Toia. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu vreau să vorbesc toți despre programul Eurostars. Și după ce am analizat propunerea și rapoartele intermediare pe tema Eurostars, um, de bine, toate aceste documente arată că avem de-a face cu un program care poate să mai fie îmbunătățit, deci sperăm ca unele lucruri să fie remediate de Eurostars 2. În orice caz, un program pozitiv care arată că există IMM-uri dinamice care, dacă sunt susținute, sunt capabile să se integreze în rețele transnaționale și să um, se implice în cercetare inovatoare. Și de aceea cred că și faza următoare este importantă și, așa cum au spus uh, și uh, colegii mei, e mai bună um, e nevoie de o mai bună organizare internă a programelor pentru a um, crea, într-adevăr, uh, pentru a valorifica uh, valoarea adăugată europeană pe care o aduc. Și uh, la fel ca și colegii care au uh, susținut Eureka și eu cred și în orice caz vom depune amendamente um, cred că este important să vedem modul în care putem să consolidăm efectul de levier um, pentru că dacă ne gândim la IMM-uri, nu ne gândim doar la implicarea acestora în rețea și la um, valorificarea acesteia prin avantaje, ci ne gândim și la găsirea de capital pentru uh, uh, proiecte. Deci acest, efectul acesta de levier trebuie să fie uh, consolidat, pentru că investițiile sunt într-adevăr un subiect dificil în momentul de față. E greu să găsești surse de finanțare. Și uh, de multe ori Europa face declarații, dar nu pune lucrurile și în practică. În uh, vremea, vremurile simplificării, cred că ar trebui să, verific, să evităm dublarea verificărilor. Uh, și uh, în același timp, uh, cu cât sunt mai complexe dispozițiile, cu atât sunt mai uh, greoaie verificările și auditurile și se ajunge la suprapunerea a eforturilor. Apoi, costurile administrative, într-adevăr, un subiect dificil pentru toate activitățile de cercetare, nu doar pentru comisie, pentru că um, uneori Eh, nu vedem decât costurile de administrare interne, nu vedem și toate, toate activitățile care au fost externalizate. Ehm, cred că e important ca toate tipurile de costuri să fie reduse. Și dacă ne uităm la eh, planurile de personal, ale, ne uităm și la comisie, sunt eh, zeci de pagini cu angajați, un aparat administrativ care, cred eu, este aduce pagube mari. Acestea sunt uh, punctele cele mai importante și ne vom pronunța în amendamente pe tema lor. Toate parteneriatele consolidate vor duce la impulsuri inovatoare pentru a um, susține IMM-urile și a susține crearea de noi IMM-uri. E unul dintre obiectivele cele mai importante în munca noastră, în timp ce Europa este în continuare în criză. den Domnul Eller, mulțumesc. Vreau să mă alătur uh, uh, colegului uh, meu, Norbert Lante. Cred că am menționat toate punctele importante. Eu vreau să mă refer la uh, um, un punct important pentru PPE pe care l-am menționat și în uh, colaborare cu coordonatorii. Și anume, noi vedem toate aceste puncte ca și pachet. Deci nu e vorba de decizia fiecărui raportor, ci e vorba de un acord Ehm, așa cum noi îl avem cel puțin eh, la social și democrat și sper că și celelalte partide politice împărtășesc acest eh, concept. Vrem, deci, o procedură comună. Noi nu vrem să separăm întreprinderile comune și eh, programele de cercetare ehm, și sper ca și Comisia să fie de acord cu noi și să vadă toate ehm, activitățile ca un pachet și să putem să le uh, Uh, să tratăm pachetul până la sfârșitul lui martie. Pentru, acesta, pentru aceasta este nevoie, într-adevăr, de susținerea Comisiei și Consiliului. Mulțumesc, domnule Eller. Are acum cuvântul domnul Turmes, care este raportor la punctul 12. Mulțumesc, îmi cer scuze că am venit mai târziu, dar uh, acum două luni uh, am făcut o programare pe care n-am mai putut să o schimb Așadar, uh, vă mulțumesc că ați acceptat să vin mai târziu la această dezbatere și am să fiu succint. Raportul meu se referă la modul în care tehnologia poate să le ajute persoanelor în vârstă să uh, aibă o viață frumoasă. Și analizând lucrurile, Uh, pot să vă spun că abordările în vigoare sunt deja destul de bune. Am vorbit cu mai, mulți, uh, cu mai multe asociații care reprezintă persoanele în vârstă și îmi uh, vorbesc de următorul conflict. Conflict între a ține pe cineva acasă cât mai mult timp posibil Uh, ajutându-l să trăiască prin tot felul de dispozitive care au senzori, butoane și așa mai departe. Deci asta pe de o parte. Și pe de altă parte, integrarea unor persoane în vârstă în niște structuri unde să se întâlnească cu alți oameni. Și îmi spun că există un risc și un, un risc pe care îl aduce cu sine tehnica și anume conduce la uh, o singurătate uh, supravegheată. Deci eh, tot mai multă tehnică, tot mai mulți senzori mm, care eh, permit oamenilor să rămână mult timp acasă, dar eh, în acest timp ei sunt singuri. Eu nu pot să îmi dau seama dacă acesta este un pericol real, însă ce mi se pare clar este că vreau să discut această chestiune cu raportorii din umbră. Tehnica pe care noi o dezvoltăm trebuie întotdeauna să țină cont și de um, gândul de a duce uh, pe persoane mai în vârstă în comunitate. Um, mă gândesc, de exemplu, la tehnologii gen Skype. Deci persoane, pentru persoanele care într-adevăr nu mai pot să se miște prea ușor, dar care totuși prin mijloace tehnice să uh, fie, să aparțină unei comunități. Deci uh, acest aspect vreau să-l discut cu dumneavoastră. O, un alt aspect uh, important, întotdeauna când vorbim de tehnologie informației și comunicațiilor, accesul la date, um, sfera privată, uh, la directiva privind eficiența energetică am intrat în detalii, am spus întotdeauna că la contoarele inteligente datele trebuie să fie clar tot timpul că aparțin uh, clientului, deci cetățeanului și vreau să mă asigur că garantăm acest lucru și în acest caz și în același timp, um, sărăcia în Europa um, merge mână în mână cu costurile ridicate la energie și um, toate aceste dispozitive despre care vă spuneam, care asigură autonomia persoanelor în vârstă acasă, duc la uneori la o notă, la o factură la energie foarte ridicată. Și de aceea am depus un amendament pentru a spune că e foarte important că atunci când se dezvoltă noi tehnologii, trebuie luat în considerare și aspectul uh, eficienței energetice, utilizării uh, judicioase a resurselor. Și uh, deocamdată nu am perspectiva de ansamblu completă, dar întrebarea este ce se întâmplă dacă un stat membru nu se implică Uh, în program și totuși um, în, această, în acest stat membru sunt întreprinderi uh, de elită, uh, dar statul membru în sine nu participă la program. Eu cred că aceste programe trebuie să devină mai europene și să găsim oarecum o soluție pentru ca nu doar um, întreprinderile, uh, pentru ca întreprinderile uh, de înaltă calitate să nu sufere din cauza deciziilor guvernului de a participa sau de a nu participa la un anumit program. Uh, m-aș bucura dacă ați putea să citiți amendamentele mele. Um, Uh, am fost poate puțin uh, provocator pentru că vreau să pun lucrurile în mișcare, dar vreau să știu uh, cum vedeți și voi, dragi colegi, toate aceste lucruri din punctul dumneavoastră al domeniilor de care vă ocupați. Um, și eu sunt de acord, formăm o echipă și cred că în acest cadru interinstituțional e foarte important să avem abordare comună și nu reguli diferite pentru fiecare program. Și acest lucru putem să-l obținem dacă negociem împreună. Deocamdată atât pentru astăzi. Mulțumesc, domnul Brejină. Slovo, pani predsedajúci. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest program e un program comun între mai multe state membre. Din păcate, statul meu membru nu face parte din acest uh, program, deși ca și domnul turmesc, consider că este un program foarte important. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru tot ce a făcut, însă există un aspect pe care pozițiile noastre diverg. Acest program are un, uh, beneficiază de un opt-out de la regulile Orizont 2020, uh, care sunt înlocuite de legi naționale. Și de aceea multe IMM-uri sunt atrase de acest program. Dacă eliminăm această posibilitate, s-ar putea ca ea să aibă consecințe negative. Deci, Poate raportorul ar putea să se mai gândească la abordarea sa dacă uh, e cu adevărat pozitivă sau constructivă. Pentru că poate că într-o lume ideală regulile uh, vor fi respectate, dar nu uh, vom uh, obține eficiența pe care ne-o uh, dorim cu toții. Consider că Uh, propunerea raportorului de înființare a unui uh, um, institut de cercetare într-un stat membru care nu face parte din acest program e foarte bună. Dar, în orice caz, e clar că avem uh, nevoie de o persoană de, o, de legătură și de o linie bugetară. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Nu mai dorește să ia nimeni cuvântul? Ba da, domnul Eller. Vă rog. Mulțumesc. Uh, nu vreau să fac completarea la ce a spus domnul Brejina, ci vreau uh, și eu să spun că raportorul a făcut uh, un uh, raport foarte bun și mai ales uh, protecția datelor ar trebui să fie în centrul atenției noastre. Datele medicale ale persoanelor în vârstă uh, au o valoare comercială foarte importantă și de aceea protecția acestor date este foarte importantă. Uh, de exemplu, dacă se supraveghează um, um, dacă se urmărește, de exemplu, modul în care funcționează aparatele um, care asistă cordul în funcționarea sa. Um, se obțin niște informații care pot să fie foarte valoroase pentru companiile farmaceutice și de aceea cred că protecția datelor, uh, mai ales în ceea ce privește pe vârstnici, uh, este foarte importantă pentru că sunt un grup de populație care uh, nu sunt poate atât de în măsură să se protejeze. Și de aceea cred că trebuie să subliniem uh, uh, protecția datelor, uh, pentru că dacă nu, oamenii nu vor accepta aceste programe. Grazie. La parola. Mulțumesc. Are acum cuvântul reprezentantul Comisiei, domnul Biti, care are cuvântul pentru câteva minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu o să mă refer la uh, articolul 187, dar e clar că obiectivul nostru este simplificarea. Ne dorim să Uh, tragem învățămintele din prima uh, parte de programe și să uh, folosim această experiență pentru actuala tranșă și bineînțeles că încercăm și să evităm suprapunerile cu textele juridice în vigoare. Acum câteva observații generale și după aceea câteva observații legate de programe. În ce privește articolul 185, aș dori să vă supun atenției două aspecte. În primul rând, auditurile export, expost. Nimănui nu-i plac auditurile, e clar. Dar regulamentul financiar actual impune Comisiei să uh, aducă asigurări în legătură cu felul în care investește bani uh, europeni în astfel de întreprinderi comune. Această investiție trebuie să fie verificată ceea ce uh, trebuie să revizuim uh, sistemele de control și câteodată să avem uh, controle ex ante, întâi și după aceea audituri export, ex post. Și uh, e uh, un subiect uh, pentru care nu există niciun fel de condiționalități uh, atașate. Apoi, un al doilea aspect, posibilitatea de a acorda un grant artic, uh, um, organismele uh, articolului 185 nu sunt uh, uh, organisme europene, dar în anumite uh, situații mai riscante, întreprinderile comune prin definiție pot fi mai riscante, există câteva alternative prevăzute în uh, regulamentul financiar la nivel național. Deci putem să găsim uh, mijloace ca să ne înțelegem. Acum, în uh, ceea ce privește obiectivele, poate că vă amintiți de raportul domnului Van Delsen, care a efectuat o evaluare uh, intermediară și a evidențiat uh, lipsa uh, de Uh, um, eficiență. Doamna Carvalho a vorbit de cooperarea între micile întreprinderi și, da, într-adevăr, e un obiectiv cu care suntem de acord. În ce privește Eurostars 2, care a fost discutat uh, și el în această dezbatere, bineînțeles că salutăm poziția raportorului, care dă tonul, conține și obiectivele ambițioase, dar și pune accent pe integrarea uh, între Eurostars în statele membre, care este chiar filozofia articolului 22 a, uh, din program. Deci integrarea, vrem mai mult decât cooperare, ne dorim să avem uh, integrare. Totuși, aș dori să mai subliniez câteva aspecte. În ce privește bugetul, am fi preferat să se respecte Uh, proporția de 25% din Eurostars 1, care ar fi uh, crescut efectul de levier în statele membre, iar în ce privește participarea statelor membre, aici poate ar trebui să fim mai atenți cu termenii pe care îi folosim, pentru că țările asociate, uh, conceptul de țări asociate are o semnificație foarte importantă, e legat de Uh, reguli și cred că domnul Eller își amintește de ce vorbesc. Uh, țările, să nu uităm că sunt uh, țări membre Euroca, dar care nu sunt țări asociate la Orizont 2020. Haideți mai bine să vorbim de țări partenere ca, și astfel soluționăm problema. Apoi abordarea de jos în sus a Eurostars Domnul Ia, uh, doamna Johnson a subliniat acest lucru. E una dintre trăsăturile cheie ale Eurostat. E foarte prielnică uh, IMM-urile, IMM-urilor. E o diferență mare față de celelalte uh, instrumente pe care le avem. Raportorul mai propune o listă de criterii pentru a verifica dacă participanții pot să fie uh, incluși, dar în uh, conformitate cu articolul 22, această listă a fost uh, deja, uh, deja uh, prevăzută, deci credem că e o prevedere uh, redundantă. Acum, pentru a mă referi la raportul domnului Turmes, pe care aș dori să-l salut. Într-adevăr, salutăm alinierea din raport cu Parteneriatul European pentru Inovare. E un uh, semnal foarte pozitiv pe care dorim să-l scoatem în evidență. Sprijiniem și asta este marca înregistrată a domnului Turmes. Uh, salutăm uh, implicarea sporită a utilizatorilor. Da, e un element pozitiv. Haideți să sprijinim această propunere. Domnul Brezina s-a referit la al doilea observa a doua observație pe care aș dori să o fac. Se pare că există o contradicție pentru că încercăm să obținem o uh, derogare de la programul de cercetare și dezvoltare pentru autonomie și asistență 2 pentru că ne dorim ca acest program să fie cât mai ușor de folosit, să, folos să permitem IMM-urilor și organizațiilor care de obicei nu participă la astfel de programe să-l folosească. Folosească și această inițiativă. Iată care e uh, dorința noastră. Și de aceea am uh, uh, introdus o delegare la le, le, uh, regula generală. E un risc pe care ni-l asumăm și care merită. Uh, în ce privește asocierea altor țări, aici suntem deschiși mai pot participa și alte țări, dar bineînțeles că nu putem să uh, furnizăm sau să asigurăm furnizare, uh, finanțare europeană țărilor care nu fac parte din uh, acest program de cercetare și dezvoltare pentru autonomie, pentru că pur și simplu nu există niciun fel de entitate națională contractantă. Știți că e o condiție în articolul 185 Deci uh, avem uh, integrarea între mai multe state membre, dar clar statele membre europene trebuie să fie, să fie de acord cu uh, afilierea. Dar așa cum am spus în această dimineață, suntem la dispoziția dumneavoastră pentru dezbateri și am dorit încă o dată să mulțumim tuturor deputaților pentru contribuția foarte constructivă, foarte valoroasă. Mulțumim, domnule Matthew. Mai avem puțin timp la dispoziție pentru a da din nou cuvântul raportorilor. Colega Carvalho dorește foarte pe scurt să ia cuvântul. Uh, Aș dori să pun o întrebare în numele doamnei Vicky Ford, o întrebare comisiei. E o solicitare. Ne-ar putea ajuta să ne spună cum fondul de garantare poate să fie aplicat. Ne facem programe Uh, am dorit să se poată folosi fondul de garanție. Am dori să ne spună Comisia cum ar fi bine să procedăm, uh, astfel încât să putem să înaintăm câteva amendamente. Mulțumesc. Treizeci de secunde, nu mai mult, vă rog, pentru răspuns. Da, o vom contacta pe doamna Ford și pe, vă vom contacta și pe dumneavoastră, doamna Carvalho, pentru posibilitățile tehnice. Am spus că e vorba de scheme naționale și apoi mai avem și uh, prevederile din regulamentul general. Mulțumesc. Când uh, aveți un răspuns la această uh, întrebare, vă rog să o transmiteți secretariatului și comisiei noastre. Uh, doamna Forsia Lontanata, și după aceea oratori, uh, raportorii în ordine. Mulțumesc. Eu am câteva observații în legătură cu dezbaterea pe care am făcut-o. În primul rând, această procedură, acest instrument financiar uh, ne acordă un amestec de implicare și de distanță Mă gândesc to- la cei care de-a lungul istoriei ședinț, ă, științei trebuia să găsească instituția în care să-și pună în aplicare ideea. Acum avem posibilitatea să mergem chiar mai departe de cadrul instituțional, deci mulțumesc Comisiei pentru că a pregătit acest ă, instrument. O a doua observație. Unul dintre amendamentele mele se referă la IMM-urile foarte mici. Există însă IMM-uri care au uh, mai mult de 10 angajați, deci această regulă a celor 10% va fi greu de aplicat. Deci acest amendament va fi o soluție la această problemă și sper ca colegii să-l sprijine. O a treia observație e că trebuie să continuăm să exercităm presiune asupra parteneriatelor public-privat, care ar trebui să devină mai performante. Dacă facem o comparație cu Statele Unite ale Americii, ne dăm seama că aici este o verigă slabă pentru, pentru Europa. E un instrument care, să ne, aj- care ne ajută să uh, soluționăm problema. Apoi, ne dorim să mergem chiar mai departe de hotarele Uniunii Europene, să cooperăm cu țările din parteneriatul estic și cu Rusia. Am fost informat că uh, există negocieri în curs între UE și Rusia și că partenerii ruși își doresc să uh, participe la cadrul Eureka. Un al cincilea aspect care a fost menționat în această dezbatere o extindere a costurilor administrative. Extinderea uh, vizează nu costurile administrative, ci uh, taxele de participare, pentru că în acest program există posibilitatea de a combina Uh, eforturile mai multor țări. Deci o participare transfrontalieră a țărilor individuale. Această măsură are deci ca menire să rezolve problema taxelor de participare. Mulțumesc! Mulțumesc colegului Ransdorf. Doamna Țavela are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu am nimic de adăugat. Am uh, preluat uh, observațiile colegilor și cu toții vom încerca să vedem dacă putem ajunge la un text final. Mulțumesc, domnul Turmes. Dacă doriți să dați un răspuns, o să păstrez timpul pentru altă dezbatere. Foarte bine. Am ajuns uh, la finalul reuniunii în conformitate cu orarul. Termenul pentru uh, depunerea amendamentelor e ziua de 4 decembrie la ora 12. Mâine reluăm la ora 9 la sala 5G3 Mulțumesc, o seară plăcută!